loc mâine. Vă informez că următoarea ședință va avea loc mâine, joi, 19 ianuarie 2017, de la 9 până la 14, după care de la 15 până la 16. Agenda este disponibilă pe site-ul Parlamentului European.